Okay. I'm being told that Mr. Osman is a very short way. Mi s-a spus că, într-adevăr, domnul Osman uh, se apropie de sală. Putem uh, începe cu adoptarea ordinii de zi și dacă nu aveți alte sugestii, sper că putem să adoptăm ordinea de zi a acestei uh, ședințe. Nu avem anunțuri din partea președinției putem să aprobăm procesul verbal de pe 9 septembrie. Dacă nimeni nu se opune, bineînțeles, putem să procedăm uh, în consecință. Bun, punctul 4 de pe ordinea de zi, așadar, schimb de vederi cu câștigătorii premiului Saharov. Laurent Sale este deja în sală și Salih Osman sperăm că ni se va alătura foarte în curând și mă bucur foarte mult să îi întâmpin pe distinși noștri uh, premiați cu premiul Saharov. Este pentru prima dată când sub comisia DROA vă poate aduce un omagiu dumneavoastră apărător ai drepturilor omului și ai democrației. Mă bucur foarte mult că sunteți astăzi aici prezenți pentru o dezbatere Știm foarte bine că uh, amândoi ați fost în închisoare în condiții foarte grele și, de fapt, nu ați fost eliberați din închisoare decât uh, acum câteva luni. În ultimul an, atât Sudanul cât și Venezuela au trecut printr-o serie de evoluții critice și astăzi se confruntă cu probleme mari și cu confruntări deosebite la începutul anului, Sudanul a cunoscut o revoltă populară și apoi o represiune brutală, care a dus apoi la căderea regimului uh, președintelui Omar al-Bashir în luna iulie. Uh, coaliția de opoziție și uh, militarii, precum și grupurile de protest, s-au hotărât să facă un guvern de coaliție de trei ani, pentru că apoi să se meargă pe un uh, guvern civil. Această tranziție înseamnă o tranziție democratică, instituții democratice, statul de drept și uh, uh, economie pe calea cea bună, însă nu se știe cum se va petrece, petrece acest lucru. Cu siguranță vor exista îmbunătățiri substanțiale ale situației uh, drepturilor omului și mai departe. Este ceea ce sperăm, mai ales în zone din confrunt, în confruntare, Darfur, Sudanul, uh, sudul Cordofanului și Nilul Albastru. Cât despre Sudan, ca și Sudanul, uh, Venezuela a fost în atenția noastră, am adoptat cinci rezoluții, ultima în iulie, suntem îngrijorați de represiunea brutală de către forțele de securitate, abuzurile la adresa legii și așa mai departe. Condamnăm cu tărie folosirea detenției arbitrare, a torturii și a uh, uciderilor uh, uh, și așa mai departe și o serie întreagă de alte lucruri aduse deja în fața Tribunalului Penal Internațional. Uh, Parlamentul a cerut Consiliului să adopte o serie de sancțiuni suplimentare care să vizeze autorii acestor încălcări și represiuni. Știm de asemenea că, conform ONG-urilor internaționale, mai bine de șapte milioane de venezuelani au nevoie de asistență umanitară. 94% din trei ei uh, se află sub nivelul uh, de sărăcie și 70% dintre copii sunt neșcolarizați. I trust that our guest, and with that I would like to welcome <laughs> Mr. Osman. Îl întâmpin aici uh, și pe domnul Osman și continui. Uh, sper că mm, oaspeții noștri uh, ne vor împărtăși viziunea lor asupra ceea ce se întâmplă în aceste două țări, în Sudan și în Venezuela. Îi dau cuvântul acum domnului Salih Osman. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Osman, pentru um, viziunea pe care ne v-ați uh, descrie în legătură cu situația drepturilor omului în țara dumneavoastră. Ați, început, ați uh, fost aici uh, un pic după ce am terminat introducerea mea. Ne bucurăm foarte mult să vă avem aici printre noi și v-aș putea acorda, dacă nu vă deranjează, 8 minute pentru o serie de eh, remarce introductive. Vă mulțumesc! Bună ziua! Mulțumesc foarte mult pentru că îmi dați această ocazie. Parlamentul European mi-a acordat uh, premiul Saharov, acest premiu prestigios, în 2007. Am fost invitat de mai multe ori să vin aici, în fața dumneavoastră, să mă adresez uh, dumneavoastră, dumneavoastră fiind uh, cei care urmăriți în continuare ce se întâmplă cu Uh, nedreptățile din toată lumea și mai ales în Sudan. În momentul în care am primit acest uh, premiu Saharov, pot să vă spun sau să vă reamintesc că în discursul meu vă spuneam că primesc acest premiu în numele a sute de activiști pentru drepturile omului în țara mea care au suferit așa cum am suferit și eu. Am ieșit din închisoare ultima perioadă în care am stat în închisoare, de 5 ore am fost deținut. Am avut uh, în țara mea o dictatură care a durat 30 de ani și ultima dată am fost eliberat pe 11 aprilie anul acesta. Și am fost în închisoare și în 2018. Mă bucur foarte mult că președintele Parlamentului, în momentul în care eu eram ținta unor atacuri și am fost uh, întemnițat, a scris o scrisoare guvernului meu cerându-i să mă elibereze imediat. Și de câte ori am fost uh, în închisoare, nu mi s-a imputat nicio crimă sau infracțiune Pur și simplu am fost acuzat că sunt purtătorul de cuvânt a milioane de victime, mulți dintre ei afectați direct de politicile vechiului regim. Poate știți, unii dintre dumneavoastră, că de când s-a agravat situația în Darfur în 2003, mai bine de 4 milioane de persoane au fost deplasați, strămutați cu forța și nu știu exact, dar mai bine de 600.000 de persoane au fost uciși prin uh, bombardimente aeriene și atacuri brutale ale polițiilor în sate și uh, mii de sate din regiunea Darfur au fost uh, astfel distruse. S-au petrecut uh, crime îngriz- îngrozitoare și s-au folosit deseori arme de război, arme grele. Fetițe de șapte ani au fost ținta acestor uh, brutalități. Eu am încercat să aduc o serie de acțiuni în justiție în fața tribunalelor noastre, numele victimelor, dar noi nu avem un sistem de justiție din Sudan. S-a spus întotdeauna că sistemul nostru de, și magistratura noastră nu sunt capabile să uh, producă acte de justiție. Mai, din potrivă, impunitatea a fost încurajată, iar Omar Bashir a fost implicat în aceste crime crime de eh, război, genocid, crime împotriva umanității. De aceea a fost și eh, chemat în fața justiției. Eh, în momentul în care penalul, Tribunalul Penal Internațional în 2006 a fost interpelat în legătură cu crimele din Darfur, vă rog aici la Parlament să nu pierdem din vedere această dinamică, momentul deoarece am avut pe 3 iunie, de pildă, un masacru la Khartoum, sediul gen, uh, Națiunilor Unite și sute de persoane au fost ucise. Sute de persoane sunt în continuare date dispărute. Vă solicităm să nu pierdeți ocazia de a trage la răspundere, de a face lumină și justiție și să nu încurajați impunitatea în această țară. vă solicităm să ne fiți alături și mai cerem o comisie internațională independentă care să ancheteze, să investigheze și să afle cine este răspunzătoare pentru uh, toate aceste victime, mii de persoane care au suferit din cauza Revoluției din 2018, în decembrie, care s-a declanșat. Impunitatea nu trebuie să fie lăsată să înflorească. Trebuie să avem o situație în care Uniunea Europeană să-și modifice pozițiile de până acum. Sunt foarte dezamăgit, întotdeauna ne-ați fost alături, însă în momentul în care sau în momentul în care regimul lui Bashir era pe sfârșite, Uniunea Europeană și-a schimbat poziția, adoptând noi politici. Procesul de la Khartoum, așa numit. Noi dorim ca dumneavoastră să revizuiți această poziție și să nu vă lăsați uh, păcăliți de preambulul din declarația Consiliului uh, ONU pentru drepturile omului în care se spune că avem un guvern civil. Nu este adevărat. Nu este adevărat. Suntem într-o perioadă de tranziție, însă guvernul nu este unul de natură civilă, nu. El este unul militar. Noi considerăm că este practic doar o prelungire, pur și simplu, a vechiului regim. Toți membrii acestui Consiliu de Tranziție au făcut parte din vechiul Consiliul de Securitate din jurul lui Omar Bashir. Handu este civil, însă el are marjă de manevră sau spațiu de manevră extrem de limitat și ministrii apărării și de interne respectiv nu pot fi controlați de către el, de către noul președinte. Uh, Textul constituant este controversat. Acest proiect de Constituție nu reflectă absolut deloc uh, solicitările și uh, plângerile adresate de către poporul sudenez care a suferit așa de mult de-a lungul acestui regim uh, care a durat 30 de ani. Așadar, vă rog să nu uitați de cererile legitime ale poporului sudanez și să continuăm acei pași care să ne ducă la o democrație adevărată și la un sistem de justiție autentic, implementarea statului de drept, lupta împotriva impunității și aducerea în fața justiției a celor criminali care se fac uh, vinovați de toate aceste brutalități groaznice. Uh, vă rog, momentul în care discutați cu guvernul de tranziție, uh, impuneți-vă niște standarde minime. Nu uitați că justiția de tranziție este foarte fragilă. Încă o dată vă solicit și vă rog foarte mult să ni, le, ni vă, alăturați nouă pentru a îl trimite pe Omar al-Bashir în fața Tribunalului Penal Internațional. El a fost în calitate de acuzat. Eu o să organizez campanii și o să vă solicit să ne demonstrați solidaritatea și să cerem Tribunalului Penal Internațional să facă uh, dreptate. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, domnule Osman. Acum dau cuvântul domnului Loran Sale, după care vom avea ocazia de a discuta. Vă mulțumesc. Muchas gracias por... Mulțumesc pentru această ocazie de a vă vorbi. Acum un an, mama mea a fost aici, rugându-se pentru libertatea mea, pentru că, la vremea respectivă, eram într-o celulă în Venezuela, fără să fi beneficiat de vreun proces, fără să fi avut loc vreo audiere preliminară sau să mi se respecte drepturile. Iar acum uh, mai puțin de patru ani eram într-o închisoare. Numele meu este Lorenz Alec, sunt uh, un apărător al drepturilor omului și m-am născut în Venezuela. În Venezuela nu există un conflict politic. În Venezuela este o criză a umanității. În Venezuela ne confruntăm cu o criză a securității. Ceea ce se întâmplă în Venezuela nu este o chestiune de politicieni care nu se pun de acord. Ceea ce se întâmplă în Venezuela nu este o luptă a unor grupuri politice pentru putere. Ceea ce se întâmplă este criminalitatea organizată. Acestea au ajuns la putere și păstrează sechestrate instituțiile statului. Un grup infracțional care supune populația unei stări de teroare permanentă. Utilizarea sistematică a torturii pentru a supune populația civilă pentru a îngenunchea și pentru a se menține beneficiind de impunitate și pentru a putea face trafic de cocaină, de aur, petrol, pentru a șantaja, este o chestiune care ține de securitate. Ceea ce se întâmplă în Venezuela nu este că anumiți uh, rebeli uh, sau revoluționari cu bune intenții s-au abătut de la calea cea dreaptă. Nu. Ceea ce se întâmplă în Venezuela este că suntem de 20 de ani supuși unui stat de teroare. S-a semnat Declarația Universală a Drepturilor Omului. Acum 71 de ani și în prezent încă sunt persecutați și asasinați apărătorii drepturilor omului. Aceste probe ne arată că sunt lucruri pe care nu le-am făcut cum trebuie. Omenirea a avansat și tehnologia a ajutat la multe lucruri bune, dar uh, a servit și la multe lucruri rele. Iar tehnologia se utilizează în prezent și pentru a tortura. S-au modernizat sistemele de represiune în prezent. Există multe forme de tortură care care își bat joc de standardele uh, actuale de protecție a drepturilor omului. Vorbim aici de tortură psihologică, de exemplu. În Venezuela sunt locuri în care în acest moment sunt sequestrate persoane care sunt torturate, sunt supuse torturii. Am venit uh, să vă vorbesc aici nu despre venezuelani, ci despre europenii care sunt prizonieri acum în uh, Venezuela, pentru că sunt europeni care sunt uh, ținuți prizonieri în Venezuela în acest moment. În momentul în care eu sunt aici în fața dumneavoastră, există persoane care sunt sequestrate și supuse torturii în Venezuela și sunt de asemenea cetățeni europeni. Da, da, europeni. Știu că Venezuela e în cealaltă parte a lumii. Dar nu putem să ne descurcăm singuri. Ce putem să facem noi pe cont proprii, noi venezuelenii? Să punem mâna pe arme? Nu o să facem asta. Noi uh, ne dorim o soluție democratică. Și dictatura din țara mea știe acest lucru și profită de asta. Nu am venit să vă vorbesc despre statistici și cifre de prizonieri politici, pentru că acestea sunt cunoscute, le aveți. Puteți să faceți click pe un buton pe telefon și să dați la aceste cifre. Michel Bachelet, înaltul comisar pentru drepturile omului, nu poate să fie uh, acuzată de capitalism sau de alte atitudini și spune cât se poate declara cum stau lucrurile în Venezuela. Și vin să vă întreb, câte omoruri să mai aibă loc? Câți prizonieri politici să mai fie ținuți închiși? De câte persoane este nevoie să mai fie torturate până când se va acționa? câți capitani mai trebuie să fie torturați și asasinați, practic în fața unui judecător. Să ne spună nouă, lumea cea mare, de câte morți mai este nevoie? Spuneți-ne, câți copii trebuie să mai moare de foame în Venezuela până să se acționeze? Pentru că eu cred că pot fi făcute multe. Eu sunt aici, în fața dumneavoastră, pentru că Parlamentul European S-a luptat pentru libertatea mea. Sunt aici în fața dumneavoastră pentru că sancțiunile care s-au aplicat împotriva funcționarilor aceste sancțiuni individuale au reprezentat o chestiune tactică, practică, la nivel politic și diplomatic. Este o chestiune însă care vizează în același timp etica, moralitatea. Pentru că cei care încalcă în mod sistematic drepturile om- omului nu pot continua să trăiască nepedepsiți. Pentru că apare un risc foarte important, mesajul care se transmite tinerilor din întreaga lume. Și care este acest mesaj? Că putem comite infracțiuni, crime, Însă, chiar dacă facem acest lucru, asigurați-vă că sunteți suficient de cruzi, de perverși și că cunoașteți suficientă lume astfel încât să scăpați nepedepsiți. Acesta e mesajul pe care îl transmitem. Pentru că vedem mari criminali, asasini, precum Maduro sau Cabello, cărora nu li se întâmplă absolut nimic. Ei sunt în continuare la locul lor, fac mișto de toată lumea, în timp ce copiii din țara mea mor de foame. Vă mulțumesc pentru că țineți cont de ceea ce se întâmplă în țara mea. Vă mulțumesc pentru premiul Zaharov pe care ni l-ați deturnat, pentru că pentru noi înseamnă foarte mult și ne arată că merită să ne implicăm, pentru că, uh, da, noi avem multe așteptări de la această comisie și sper că, așa cum eu sunt liber și de asemenea Salih este liber și mulți alții au reușit să fie liberați, e bine, vin aici să vorbesc în fața dumneavoastră pentru că deținuții politici din Arabia Saudită, din Iran, din Guantanamo, Cuba, Nicaragua, cu toții sunt victime și cu toții merită să fie eliberați cât mai repede. Și dumneavoastră aveți puterea de a deschide aceste drumuri. Așadar, vă rog să faceți eforturi. Noi suntem aici, alături de dumneavoastră, pentru a vă sprijini, pentru a lucra împreună cu dumneavoastră, pentru o lume mai bună în care să se poată trăi mai bine. Vă mulțumesc! Thank you very much, both for your... Mulțumesc foarte mult pentru această declarație atât de emoționantă. Pentru mine, ca membru al Parlamentului European, da, am uh, primit mesajul cât de important este premiul Saharov și uh, referitor la faptul cum putem să facem noi o diferență. Pentru că v-am auzit pe voi doi vorbind aici în fața noastră astăzi și am înțeles că, da, putem să reușim și că mai este mult de făcut, așa cum ați și spus, mai avem mult de lucru. Suntem foarte bucuroși că ați venit alături de noi astăzi, în loc să vă aflați în vreo celulă, în vreo închisoare undeva în lume. Acum avem cam jumătate de oră la dispoziție pentru a discuta cu membrii comisiei. Începem cu doamna Visle, din partea PP. Vă rog. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi. Domnule Osman, domnule Laurent Saleh, vă mulțumesc pentru aceste mărturii foarte emoționante. Vă mulțumim foarte mult. Ieri, în cadrul audierii domnului Borel, reprezentantul, înaltul reprezentant desemnat, ați vorbit despre dificultățile cu care se confruntă Venezuela Resta a fost de acord că situația a ajuns într-adevăr la stadiul de criză umanitară gravă. Există 25 de persoane de venezuelieni uh, în raport cu guvernul ce se află uh, pe o listă cu sancțiuni din partea Europei și acordăm uh, o atenție aparte a ceea ce se întâmplă la dumneavoastră în țară atât noi în cadrul Parlamentului, cât și Comisia și uh, conștientizăm necesitatea de a purta schimbul cu privire la dificultățile pe care le implică migrația din Venezuela către Columbia. Vreau să vă întreb dacă sancțiunile care sunt actualmente adoptate sunt uh, oare acestea eficiente în opinia dumneavoastră? Considerați că uh, noi asemenea sancțiuni ar putea să prezinte o eficiență mai mare? Credeți că dialogul actual produce rezultate? Domnule Osman, ceea ce descrieți, violențele de care vorbeați, și e dificil să vorbim despre ele. Mă îngrijorează în special uh, situația copiilor, a femeilor. Mă întrebam dacă ne puteți vorbi puțin despre acest lucru și să ne spuneți și ceea ce putem face noi, cei din cadrul Parlamentului European, pentru a produce rezultate pozitive și pentru a lupta împotriva acestor violențe. În orice caz, vreau să vă Mărturisesc că sunt cu adevărat fericită că v-a fost uh, decernat amândurora uh, premiul Sakharov pentru tot ceea ce ați făcut și faceți. Și recunosc că sunt puțin emoționată. Mulțumesc! Thank you, Ms. Mulțumesc, doamna Vizele. Vă sugerez să mai preluăm încă două întrebări și apoi să ascultăm răspunsurile dumneavoastră. Doamna Iabe Santos, vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc celor doi invitați pentru faptul că au venit alături de noi. Îl salut pe Saleh. Ceea ce am auzit uh, de la dumneavoastră ne-a lăsat fără cuvinte. Nici nu știu ce aș putea să spun pentru că ne-ați vorbit despre situația dramatică, extremă, de violență, încălcarea drepturilor omului și nu putem să stăm pur și simplu cu mâinile în sân și să nu facem nimic. Fie că suntem politicieni sau pur și simplu oameni. Domnule Salih, v-am urmărit îndeaproape lupta. Am urmărit lupta multor uh, oameni din Venezuela. După cum bine știți, uh, Există mai mulți cetățeni portughezi în Venezuela, există o comunitate mare care trăiește în condiții cât se poate de precare. Este o situație pe care noi în Portugalia o monitorizăm îndeaproape. Premiul Saharov cu siguranță v-a schimbat viața într-o oarecare măsură, dar nu a rezolvat problemele din țara dumneavoastră. Și asta trebuie să încercăm să facem noi. Ați vorbit despre sancțiuni. Am discutat și noi despre sancțiuni. Am discutat de multă vreme despre ele și sunt convinsă că aceste discuții vor continua și în continuare. Dar ce fel de sancțiuni și în ce măsură sancțiunile sunt eficiente. Vom auzi vorbind uh, puțin despre asta, dar aș vrea să aud de la dumneavoastră ce părere aveți? Cum credeți că putem să depășim uh, acest impas în care se găsește Venezuela? Ce putem să facem astfel încât să reușim să ieșim din această situație într-o manieră pașnică? Cum putem să oprim lucrurile din această evoluție. Știu că sunteți cât se poate de familiarizat cu ceea ce se întâmplă în țara dumneavoastră și aș vrea să ne spuneți ce se întâmplă în termen de Facilitarea accesului la ajutorul umanitar. Știu că a fost oferit uh, ajutor umanitar, dar nu știu dacă într-adevăr ajunge la cetățeni, la cei care au nevoie. Am primit informații contradictorii și aș vrea să aud din partea dumneavoastră care este situația în realitate pe teren. Domnule Osman, cunoaștem situația îngrozitoare din țara dumneavoastră. Sunt evenimente dramatice care au loc, violența este extremă și au existat valuri de refugiați care au solicitat uh, ajutor internațional din partea comunității internaționale. Rapoartele pe care le-am primit sunt uh, terifiante. Și aceleași întrebări vi le adresez și dumneavoastră, întrebări pe care le-am adresat și domnului Salih. Cum apreciați uh, că ar putea fi rezolvată situația din țara dumneavoastră, în ce măsură putem să ajutăm noi, ce putem să facem, cum putem să ajutăm cel mai eficient, ce instrumente sunt cele mai eficiente, astfel încât să încercăm să rezolvăm problema. Aceeași întrebare și în ceea ce privește ajutorul umanitar. Primim informații contradictorii din teren în ceea ce privește eficacitatea ajutorului umanitar transmis și dacă ajunge cu adevărat la cei care au într-adevăr nevoie de el sau nu. Știm cât de important este acest ajutor pentru supraviețuirea cetățenilor din Sudan. Mulțumesc, domnule Santos. Doamna Willard, din partea SND. Ja, sehr geehrter Herr Saleh, sehr Stimate domnule Salih, stimate domnule Osman, vă mulțumesc uh, pentru aceste mărturii cu adevărat emoționante și pentru implicarea dumneavoastră în ceea ce privește drepturile omului. În mod special, cu privire la Sudan, noi cu toții știm că actualul guvern de tranziție reprezintă un compromis și uh, președintele uh, adjunct Hamdan Dagalo pe 3 iunie 2019 Um, a fost răspunzător de masacrul de la Khartoum. Cu toate acestea, în calitate de reprezentant al uh, armatei, are un uh, loc, o funcție în noul uh, guvern, în Consiliul care guvernează. Ce înseamnă acest lucru? Cum influențează acest lucru evoluția politică și, de asemenea, în ce măsură sunt prelucrate evenimentele care au avut loc înainte de conflict și, de asemenea, în timpul masacrului de la Khartoum, pentru că o precondiție importantă, astfel încât pe viitor să se dezvolte un dialog, ar fi să poată fi prelucrate evenimentele din trecut. Și întrebarea mea către cei doi invitați este următoarea. Premiul Saharov a putut să schimbe ceva și la nivelul activității dumneavoastră. Presiunea asupra dumneavoastră, a celor care vă implicați ca oameni pentru oameni, a scăzut în vreun fel odată cu primirea acestui premiu? Vi se pare posibil, în ambele țări, evident, ca pe viitor să se ajungă la un dialog? Pentru că știm că aceasta este premisa cea mai importantă pentru a se ajunge la o evoluție mai bună și pentru ca această stare de violență care există acum să fie oprită. Mulțumesc! Acum voi da cuvântul uh, celor doi invitați și apoi va urma o altă rundă de întrebări. Domnule Osman, doriți să începeți noastră? Yes, <coughs> yes, uh, sorry. Uh, very much for... Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări importante și pentru preocupările de care dați dovadă în ceea ce privește femeile și copiii din țara mea. Vreau să amintesc Parlamentului că după izbucnirea acestei crize umanitare de la Darfur și în urma distrugerii comunităților, populația a fost uh, obligată să se refugieze în uh, diverse alte părți, inclusiv în Chad. Vreau să vă amintesc că alcătuirea unor acestor IDP-uri este vorba despre persoane dezrădăcinate pe plan intern. Este următoarea, 80% din uh, populația acestor IDP-uri uh, este constituită din femei și din copii. bărbații s-au alăturat unor grupări uh, de rebeli, au fost uh, uciși sau au fost obligați să părăsească Sudanul, Darfurul, să vină în Europa sau în altă parte. Și avem o situație atât de disperată încât uh, lumea întreagă, Canada, Europa și nu numai au văzut consecințele acestei crize și fluxurile care au uh, părăsit țara. Deci bărba- copiii și, uh, și femeile rămân în continuare în aceste IDP-uri în Dakar. Eu sunt unul dintre cei care a supraviețuit acestei crize, una dintre victimele sale de asemenea și vreau să vă spun că apreciez apreciem poziția Europei de a încerca să apere și care a permis un milioane de oameni să supraviețuiască, să continue să se afle în viață datorită furnizării de ajutor umani- umanitar transmis de țările membre ale UE, de către Japonia, de către Canada, de către SUA. Cei ce au fost cu adevărat preocupați de condițiile de viață ale populației de la fața locului și au furnizat cele necesare populației să supraviețuiască de-a lungul timpului până când Omar al bashida a decis să expulzeze aceste ONG-uri internaționale care furnizau cele de trebuință populației în urma punerii sale sub acuzare de către Curtea Penală Internațională. Problematica femeilor. E bine, eu am lucrat într-o organizație care a fost constituită la Darfur, organizația sudaneză împotriva torturii. Ne-am ocupat de chestiuni ce țin de protejarea populației și de transmiterea mesajului referitor la ororile ce s-au întâmplat la fața locului și la care au fost supuse femeile și, de asemenea, la care au fost supuși copiii. Am încercat să sensibilizăm instanțele, deși știm că acestea nu sunt independente. Cu toate astea, victimele s-au arătat mulțumite și ne-au spus că simplul fapt de a indica ce li s-a întâmplat și de a pune numele uh, celor responsabili pe o bucată de hârtie, indiferent cât va lua uh, până când acestea vor fi trase la răspundere, le mulțumește. Nu știm cum vom putea să-i tragem la răspundere pe acești indivizi care sunt uh, implicați în actele comise, însă, până la urmă, problema este că pentru prima oară femeile, copiii nu au fost uh, în dornici să-și spună uh, poveștile, fiindcă considerau că este o rușine să spună ceea ce li s-a întâmplat. Majoritatea crimelor comise împotriva lor sau uh, petrecut în fața rudelor lor. Frați, tați. Lucru oribil. Ne-am adresat liderilor comunităților, celor vârșnici, încercând să-i rugăm să își convingă fetele, soțiile, să ne povestească ce li s-a întâmplat, fiindcă este o necesitate. Am reușit în această încercare. Am uh, reușit să ascultăm sute de povești de acest gen, însă nu am reușit niciodată să avem câștig de cauză în, faț- în fața vreunei instanțe sudaneze. Impunitatea este situația la ordinea zilei în ceea ce privește actele comise împotriva acestor femei și a copiilor. Femeile care s-au ocupat de vârstnici, de copiilor, au dat dovadă de mare curaj. Vă spuneam uh, cu o altă ocazie, doar din Parlamentul European, că motiv de speranță există întotdeauna, fiindcă avem femei curajoase, soții, mame, surori, și înțelepții comunităților care se luptă pentru păstrarea, protejarea acestora. Chit că acest război este unul de ordin rasial, care are, de fapt, obiectivul de a opera epurări etnice și care, practic, nu a mai permis sute, unui număr de sute de milioane, chiar de oameni, să nu se mai întoarcă în zonele lor de origine toate aceste chestiuni specifice purării etnice, femeile, copii, se luptă pentru păstrarea tradițiilor noastre, a istoriei noastre. Acestea încearcă să le imprime poveștile lor copiilor, încercând să determine să nu-și uită originea și casele, locurile de unde provin. Într-o bună zi, planurile de reîntoarcere voluntară către satele uh, de baștinele acestor uh, oameni sperăm noi că vor fi o reală posibilitate și că acestea vor putea fi zone sigure, deci alternative. Iată ce am de spus în privința copiilor și a femeilor. Vă mulțumesc foarte mult că mi-ați adresat uh, această întrebare. În ceea ce privește chestiunea refugiaților, uh, aceasta este fără doar și poate o problemă îngrijorătoare. Mulți oameni au fost obligați să-și părăsească casele, simțindu-se vizați de violențe, neavând niciun loc înspre care să se îndrepte. Visul lor e o Europa sigură. Unii dintre tineri consideră că e chiar paradisul pe pământ. Realitatea e că acești oameni suferă foarte mult până a ajunge în Europa. Unii dintre ei pierd în deșert, alții sunt uh, uh, capturați în Libia, alții sunt făcuți ostatici, sunt uh, duși la sclavie, sunt vânduți ca mărfuri. Unii își pierd viața încercând să treacă Mediterana în încercarea de a ajunge în Europa și chiar odată ajunși în Europa. unde se confruntă cu dificultăți, fiindcă statele de aici nu sunt dornici să îi primească. Și cei din Europa și-au propriile motive, fiindcă și dumneavoastră aveți nevoie de siguranță. Unii dintre refugiați ridică anumite probleme și prezintă corelații cu grupări teroriste. Vă preocupă și pe dumneavoastră propria siguranță, siguranța propriei uh, copiilor comunități. Unii dintre cei ce vin atacă comunitățile dumneavoastră și aceste lucruri sunt, fără doar și poate, complicate. Însă trebuie să ne amintim că suferința umană este până la urmă universală și oamenii respectivi au nevoie să meargă undeva unde se simt protejați, unde își pot proteja propriile vieți. Trebuie să ne întrebăm care e cea mai bună cale de a trata această problemă. E bine, principala întrebare pe care trebuie să ne, spune, să ne o adresăm este cum putem opri guvernele să mai uh, declanșeze și să continue aceste situații de război în uh, Cordofanul de Sud, de pildă, sau în alte uh, locuri de acest gen. Să vorbim despre nevoia de a stabili democrația, de a lupta împotriva impunității, de nevoia de a le spune nu dictatorilor. Nu avem voie să cooperăm cu uh, dictatorii. Omar al-Bashir să prețul de la Khartoum o indicație că, practic, UE și UE încerca să lasă loc liber uh, uh, lui Bashir. Acest lucru este neavenit. Multe lucruri au riscat să fie compromise prin cooperarea cu Uh, al-Bashir. Practic, ce s-a întâmplat a fost să, un soi de neglijare la a propriei, uh, a propriilor angajamente de către uh, angajamente de a proteja drepturile omului. Cred că este nevoie ca și dumneavoastră să vă revizuiți propriile politici, să vă gândiți la anumite jaloane, repere în privința refugiaților. Când se vorbește despre acest subiect, trebuie întâi și întâi să încercăm să creăm medii pașnice în Africa. Ratificarea unor acorduri uh, internaționale importante este asemenea capitală, cea de prevenire a torturii, eliminare a tuturor formelor de discriminare, între altele. Iată, un pas, o precondiție chiar ca acordul de la Cotonou să funcționeze cu adevărat. Fără aceste repere însă, cred că populația Sudanului nu va putea să fie vreodată satisfăcută, mulțumită. Europa trebuie să-și poată proteja imaginea, cea pe care și-a constituit-o încercând să protejeze victimele și supraviețuitorii genocidelor. Să vorbim despre importanța Curții Penale Internaționale, și a referirii, a transmiterii celor făpta, făptașilor, uh, celor care au comis crime împotriva umanității în fața acestei instanțe internaționale. În ceea ce privește acele compromisuri și ce privește de tranziție, Există intervenții externe din partea unor uh, țări, cum ar fi Arabia Saudită, Egiptul, uh, Emiratele Arabe Unite. Ei au făcut ca regimul anterior să rămână la putere prin intervenții specifice. E bine, și Europa trebuie să ia act de acest lucru și să oprească aceste încălcări ale democrației noastre. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Osman. Domnului Sal, domnul Sale, aveți cuvântul. Bueno, la ayuda humanitaria. Ajutorul uh, în bani. Când un uh, copil uh, suflă de malnutriție, știți că se realizează un rău care este irreversibil. Și acest lucru doare, pentru că doare să știi că copiii care astăzi uh, suferă de malnutriție, dacă nu mor, vor fi oricum afectați pentru totdeauna. Și asta nu e puțin. Voi fi cât se poate de sincer. Mie mi-este frică de acest subiect al ajutorului umanitar, în sensul că dacă nu reușim să soluționăm cauzele și rămânem la periferie, nu vom ajuta să schimbăm lucrurile, ci le vom păstra așa, ba chiar vom consolida această situație. Așadar, pe mine mă îngrijorează situația, pentru că s-ar putea să ne obișnuim, să ne obișnuim să primim mâncare de la alte țări, alimente, care vor fi trecute dintr-o mână într alta, la frontieră, și lumea se va obișnui să trimită alimente către Venezuela. Dar asta nu rezolvă nimic. În primul rând, nici măcar nu ajunge la un procent reprezentativ al societății din Venezuela acest ajutor. Iar eu suspectez că în țările în care au existat astfel de crize, crize umanitare, se creează un ecosistem politic și economic și în felul acesta se menține și mai mult criza respectivă. Ea persistă. Deci cel mai bun ajutor umanitar de care am putea beneficia este să punem capăt dictaturii. Cel mai uh, prețios ajutor umanitar pe care l-am putea primi din partea Europei ar fi ca aceasta să-i condamne pe cei responsabili de crime împotriva umanității. Cel mai important ajutor umanitar ar fi ca laptele, brânza, carnea de care au nevoie venezuelanii să fie produse în Venezuela. Și pentru ca să se întâmple acest lucru, avem nevoie să îndepărtăm o dictatură care nu îi convine să existe producție la nivel național. Pentru că sunt militarii cei care controlează totul. Ei uh, nu cresc vaci, nu se ocupă de producție, ci ei fac afaceri cu uh, companiile cu cele din Mexic, cu cele europene, pentru a cumpăra alimente și fură banii și trăiesc din comisioanele pe care le obțin. De aceea, aparatul de producție din Venezuela a fost distrus și, pe lângă foamete, reușesc să supună populația civilă. Foametea, pentru o dictatură, este un instrument politic. Din acest motiv, nu se va pune capăt foametei atâta timp cât va exista dictatura. Pentru că știm foarte bine că o persoană care are stomacul gol nu poate gândi limpede. O persoană căreia este foame se lasă mai ușor supusă și o face în cele mai proaste condiții. O persoană căreia este foame poate doar cu greu să lupte pentru propriile drepturi. În ceea ce privește sancțiunile, Prima dată când am ieșit în fața opiniei publice pentru a povesti ce se întâmplă în Venezuela a fost în 2008. Iar în 2018 m-a primit în altul comisar pentru drepturile omului. Deci la 10 ani de la prima mea apariție în public. Am văzut care a fost uh, atitudinea și evoluția acesteia, uh, acestei atitudini a comunității internaționale față de ceea ce s-a întâmplat în țara mea. Uh, nu s-a ajuns la această dimensiune atât de crudă dacă nu ar fi existat și o comunitate internațională care să, fermis, să fi permis această evoluție. Pentru că, pentru a se ajunge la această situație în Venezuela, a fost uh, absolut necesar să existe și o comunitate internațională care să cumpere și să vândă, să facă tranzacții cu Venezuela, să cumpere țiței și să-i vândă arme. Și asta de-a lungul unei perioade lungi de timp, ani de zile. s-a tranzacționat cu Hugo Chavez și în principal cu Maduro. Și acest lucru nu putem să-l facem reversibil, nu putem să-l schimbăm, pentru că, haideți să vedem, unde e justiția, despre ce instanță vorbim, ce tribunal. Am stat uh, patru ani, o lună și patru zile într-o uh, celulă, doi ani și jumătate într-o celulă subterană, un fel de mormânt. Și, în prezent, nu am, nici până în prezent nu am beneficiat de un proces. Curtea Penală este îndatorată față de lume. Care este sarcina acesteia? Misiunea ei? Pentru ce există Tribunalul Penal? Iar sancțiunile sunt uh, unul dintre puținele instrumente pe care le avem la dispoziție și aș prefera ca aceste sancțiuni dacă ar fi să uh, să înlătură dictatura, ar fi bine să existe. Timiditatea Europei duce la construirea unei uh, autostrăzi și facilitează uh, o intervenție militară în Venezuela și nu știm cum ar putea să se încheie acesta. Cu cât uh, atitudinea aceasta este mai timidă, cu atât cu cât se utilizează mai puțin instrumentele politice și diplomatice, cu atât uh, crește uh, posibilitatea unei intervenții violente. Eu cred că ar trebui să se aplice sancțiuni, sancțiuni individuale fiecărui funcționar. Eu am trăit uh, și am experimentat rezistența din primii ani am văzut ce înseamnă să fii condamnat în Venezuela, am fost prizonier, am simțit impactul sancțiunilor. Atunci când funcționarii au uh, început să se gândească un pic înainte să acționeze, am văzut că se poate, pentru că și-au dat seama că sunt monitorizați. Am văzut schimbări la nivelul uh, atitudinii funcționarilor atunci când au existat sancțiuni. Și nu vreau ca aceștia să se bucure de banii pe care îi fură și nici ca familiile lor să beneficieze de asta. Sancțiunile individuale trebuie să se aplice pentru că nu există curți și instanțe care să judece aceste lucruri. Spuneți-mi dumneavoastră în ce măsură este afectată o mamă care este într-un spital disperată că nu are medicamente pentru copilul său? Cum o ajută pe ea să îngheți conturile unui general corupt. Nu manipulați, pentru că știu că există oameni care manipulează și spun că sancțiunile ajută populația civilă. Nu, acest lucru este fals. Sancțiunile sunt individuale și sunt aplicate funcționarilor corupți care fac infracțiuni, dar asta nu ajută cu nimic poporul și nu le afectează în vreun fel. Pe tânărul care fuge și trece de frontieră și moare uh, pe drum, nu îl ajută că unui uh, general criminal, infractor, îi se îngheață conturile. Sau un uh, răsuflat de ușurare. Iar militarul care se găsea alături, care ar vede că este sancționat colegul său, se retrage de înapoi pentru că nu dorește să fie el următorul care va fi sancționat. Dar după cum vă spuneam, mai mult decât să le spun tinerilor din lume că infracțiunile uh, împotriva umanității și respectarea demnității umane, ei bine, toate acestea sunt o porcărie dacă nu există sancțiuni împotriva lor. Așadar, Vă invit să continuați să aplicați sancțiuni împotriva infractorilor, împotriva criminalilor și nu numai în Venezuela, ci și în Nicaragua și în orice altă țară. Sancțiuni individuale împotriva celor care comit infracțiuni. Dialogul nu este o opțiune. Nu este o strategie, ci trebuie să fie o constantă. Ar trebui să fie o constantă. Dar dialogul fără presiune, este doar... Sunt doar vorbe în vânt, pentru că uh, dialogul, pentru a fi eficient, dictatura trebuie să simtă că lumea nu o mai acceptă ca atare. Iar în Europa există ambasadorii care uh, nu ar trebui să legitimeze această dictatură. De ce se întâmplă însă să existe astfel de situații? Imaginați-vă că în acest parlament că acest parlament ar fi preluat de militari și uh, v-ar lua pe dumneavoastră și v-ar arunca în închisoare. Pentru că asta se întâmplă în Venezuela. În timp ce eu vorbesc, un tânăr deputat a fost închis și este torturat, deputat. Iar ambasadorii acestei dictaturi sunt prezenți aici, în Europa, și nu pățesc nimic. Trăiesc și beneficiază de privilegiile unei lumi libere, în timp ce populația din țara în care vin este supusă foametei și sărăciei. Dialogul este eficient numai dacă se exercită și presiune și dacă există un răspuns al lumii care să spună nu dictaturii. Să spună clar, nu dictaturii. Pentru că altfel doar vor uh, râde de restul lumii, așa cum s-a întâmplat în Republica Dominicană, în Vatican, în Panama și în alte situații de-a lungul la 20 de ani. Eu cred că ar fi interesant ca aplicarea justiției la nivel universal să progreseze. Adică în alte instanțe, cum s-a și întâmplat, aici, în Europa, în alte curți, să se poată judeca crimele împotriva torturii exercitate în Venezuela. Pentru că cei torturați din Venezuela nu sunt uh, persoane torturate venezuelane și nici copiii uh, care mor în Africa nu sunt copii africani, sunt uh, persoanele torturate um, care sunt oameni ai acestei lumi și copii ai lumii globale. Și cred că aplicarea justiției la nivel universal, exact asta înseamnă să existe această convingere de luptă împotriva torturii și ca aceste uh, activități să fie judecate oriunde, chiar dacă infracțiunile sunt comise în Venezuela. Deci să poată fi judecate de orice tribunal din orice colț al lumii, în acest caz în Europa. Pentru că uh, Tribunalul Penal nu avansează, nu dorește să acționeze în niciun fel. Noastră știți acest lucru, știm și noi, cu toții știu acest lucru. Atunci, Dată fiind situația, da, cred în sancțiuni, cred într-un dialog, dar care să, prin care să se exercite o presiune reală și cred în aplicarea unei justiții universale și cred că cel mai bun ajutor umanitar de care am putea beneficia este să se spună gata lui uh, Nicolas Maduro. Și o manieră de a-i spune gata este să îi retragi uh, toate, să retragi toate prerogativele, toate competențele acelor ambasadori nelegitimi prezenți aici și să li se solicite eliberarea deținuților politici. O oră, un minut, într-o celulă reprezintă un infern, un infern care nu poate fi uitat. Și nu putem uh, opri timpul. Iar persoanele respective sunt acolo în celule, în case clandestine și există tineri, bătrâni, femei care suferă, iar majoritatea deținuților politici nici măcar nu sunt uh, factori de decizie politici. Sunt cetățeni, cetățeni obișnuiți. Însă sunt acolo pentru că dictatura trebuie să provoace panică, frică cât mai intensă în rândul populației. Vă mulțumesc! Mr. Sally and Mr. Osman, many thanks. Um, I am fully aware. Vă mulțumesc foarte mult. Știu că suntem în criză de timp. Știu prea bine, însă e o discuție mult prea importantă pentru a scurta așa brusc. Vă rog, încă câteva întrebări, numai pe scurt vreau să întreb dacă e cineva de la Serviciul European de Acțiune Externă pentru o scurtă declarație. Dacă nu, vă rog frumos să, uh, să dați o replică scurtă. La sfârșit, suntem în criză de timp, cum vă spuneam. Acum dau cuvântul uh, doamnei Hautala din partea verzilor. Mulțumesc foarte mult uh, pentru venirea dumneavoastră aici la Bruxelles. Am auzit uh, niște mărturii șocante, groaznice, care arată ce s-a întâmplat și ce se întâmplă în aceste regimuri dictatoriale. Și vreau să spun că, domnule Osman, ați criticat uh, cu asprime Uniunea Europeană care face rabat în legătură cu propriile sale valori, prin politicile sale de migrație, instrumentalizând politicile drepturile omului în mod rușinos. Vreau să spun că noi, uh, spre deosebire de alte grupuri politice, am criticat aceste demersuri. Nu suntem de acord cu acele acorduri de parteneriat care țin departe refugiații de Europa și neglijează obligațiile în materie de drepturile omului. Vreau să-i spun domnului Saleh că um, uh, ajutorul umanitar n-ar trebui să înlocuiască sau să fie o tentativă de a mușamaliza alte soluții reale pentru aceste societăți în criză profundă. Vă mulțumesc pentru ce ne-ați spus și, în sfârșit, ca vicepreședintă, ocupându-mă de uh, un dialog cu destinatarii premiului Saharov, vă mulțumesc foarte mult pentru venirea dumneavoastră aici. Sper că veți mai veni și cred că doamna Santos a pus o întrebare, dacă nu mă înșel, în legătură cu importanța acestui premiu Saharov și știu foarte bine că, cel puțin în cazul dumneavoastră, domnule Osman, acest pre premiu a fost o modalitate de a vă proteja, de a vă conferi protecție și vom continua acest dialog. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Domnul Van Dalen de la PPE. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. Aș vrea să pun o întrebare uh, domnului Osman. Mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră și vă întreb uh, ceva în legătură cu situația din țara dumneavoastră, în Sudan, foarte multe persecuții, cărora cad pradă uh, femeile, copiii, foarte multe victime, însă Există în Sudan un grup care este supus uh, presiunilor și persecuțiilor de multă vreme, vorba de creștini. Asta se întâmplă în continuare. Am, am întâlnit personal cu doamna Miriam Ibrahim, acum ea locuiește în Statele Unite, dar m-am întâlnit și cu domnul Peter Iașec, care și el s-a întors în țara sa. Este vorba de Republica Cehă. Ați putea să ne spuneți ce se întâmplă cu soarta creștinilor în uh, Sudan? Asta este prima întrebare pe care vreau să vă adresez, domnule Osman. Și a doua întrebare. Aș dori și eu, împreună cu dumneavoastră, să aducem în fața Tribunalului Penal Internațional pe Omar uh, Bashir. Vreau și eu să se întâmple asta, dar unde e voința politică? Se pare că este deținut la domiciliu undeva la Cartum, poate e în străinătate, nu se știe. Ce se întâmplă cu această situație? Când va fi el adus în fața uh, tribunalului? Vreau să fie pus uh, sub acuzare și indemnizat. Când se va întâmpla asta? Mulțumesc foarte mult, uh, domnul Benien de la Renew Europe. Da, am avut un schimb de vedere în legătură cu situația din Sudan. Dacă nu mă înșel, în luna iulie, la momentul respectiv, am spus cât sunt de sceptic în legătură cu faptul că protestatarii și acel acord de compromis la care s-a ajuns uh, împreună cu militarii uh, strâns legați de vechiul regim, după cum a spus, dacă aceasta este calea de urmat, într-adevăr, având în vedere că principalii făptași sunt cei care au și semnat acest acord cu protestatarii. Și am avut impresia că, sau mi-am pus în, întrebarea în legătură cu natura acestui acord. Este un adevărat acord sau doar un mod de a le pune botniță protestatarilor și o modalitate de a ajunge din nou la putere, având în vedere legăturile istorice cu Juid și cu celelalte miliții pe care le-ați uh, menționat. Ceea ce mi-ați spus uh, până acum uh, mă face să cred că um, acest acord trebuie în continuare examinat. În legătură cu ce a spus domnul Saleh, vă puneți întrebarea în legătură cu ce fel de sancțiuni ar fi adecvate și dacă regimul de sancțiuni să fie menținut, pentru că vorbim despre reacțiuni, uh, sancțiuni uh, individuale, însă țara este în mare parte finanțată din comerțul cu petrol. Dumneavoastră ați merge pe sancțiunile individuale și astfel să dăm drumul la comerțul cu petrol, petrolul din Venezuela, asta ar însemna că nu mai avem sancțiuni uh, de astfel. Uh, de, de sancțiuni și dacă dorim uh, sancțiuni individuale, n-ar fi oare bine să ridicăm embargoul pe comerțul cu petrol? Eu sunt destul de reticent pentru că sunt oameni care uh, au aproape toate, uh, toate, toate, și-au toate veniturile provenind din uh, um, nu din uh, sancțiunile individuale, ci tocmai din comerțul cu uh, petrolul. Cred că tocmai comerțul cu petrol uh, poate să ajute populația și nu invers. Vă mulțumesc foarte mult și acum dau cuvântul pentru replică scurt și la obiect. Domnul uh, Osman. Mulțumesc foarte mult, doamnă la Comentariile dumneavoastră sunt uh, pe deplin coerente cu pozițiile pe care le-ați uh, reiterat. Uh, întotdeauna ne-ați înțeles, ne-ați sprijinit. Ne vom întâlni în continuare și vom putea purta în continuare dialogul nostru. În ceea ce privește ce m-ați întrebat în legătură cu guvernul actual, dar și cu guvernul trecut, în legătură cu libertatea de cult religioasă. Domnul Iacek și alți sudanezi din uh, zona muntoasă și din Darfur au fost acuzați de creștinism, ni s-au adus și alte acuzații. Și eu am fost unul dintre avocații apărării în acel caz. Da, am, vreau să vă spun că am fost unul dintre avocații apărării în acel caz. Uh, Libertățile religioase lipsesc cu desăvârșire în această țară. Dictatura lui Omar Bashir se baza pe idei uh, fanatice, islamiste și rasiste, anticreștine. Aceștia, aceștia sunt, așa gândeau cei care conduceau țara în timpul acelei dictaturi, cărora nu le păsa absolut deloc de diversitatea de culte. De aceea, da, într-adevăr, bisericile au fost demolate. Iar slujba religioasă nu putea avea loc. Noi ne-am luptat pentru a reinstaura aceste libertăți, aceste libertăți ale cultelor, de asemenea, Și asta ar trebui să fie una dintre sarcinile acestui uh, guvern de tranziție, care, încă o dată, v-am spus, nu este unul civil, ci este doar o prelungire, o continuare a vechiului regim. Toți membrii Consiliului Militar sunt implicați în acea comisie de anchetare a crimelor. Chiar vicepreședintele de astăzi de la vechiul Consiliu de Securitate este cel care uh, este astăzi însărcinat cu um, structurarea comunităților astăzi. Aceeași persoană, așadar. Și dacă ar fi practic de neatins, ar fi uh, uh, practic uh, favorizat de impunitate și asta se și întâmplă, având în vedere poziția sa actuală. El nu trebuie, din potrivă, să fie adus în fața justiției din pricina masacrelor de pe 6 iunie și altele din zona Sudanului, din Darfur, de asemenea. De aceea vreau să vă spun că noi ne dorim comisii de anchetă independente, dar care să aibă și o componentă internațională. Nu suntem mulțumiți uh, dacă avem o comisie strict națională care să ancheteze. Nu, ne trebuie ceva independent, internațional. Comisie de anchete de acest fel este una dintre solicitările noastre, iar Dagalo este implicat el este un fost general gengeuid care a făcut tranziția uh, de general în cazul forței rapide de intervenție și acum se bucură de, în continuare de o poziție privilegiată în uh, noul guvern, de fapt în, nu în uh, armata națională, dar de fapt cele două structuri se suprapun forța de intervenție rapidă și uh, armata noastră. Asta este periculos pentru că se amenință stabilitatea, securitatea regiunii și a lumii. Pentru că acest, acest conflict poate să atingă prin ricoșeu uh, toată Africa de vest, uh, Libia și așa mai departe. Mali, Chad și așa mai departe. Acestea sunt amenințări reale. Să nu uităm acest lucru. Iar de aceea vă întrebăm în ce măsură puteți să tolerați această situație în continuare, având în vedere că practic ne găsim uh, în prezența unui regim care continuă. Este continuarea vechiului regim și oamenii știu că nu se mai poate așa. Trebuie spus nu dictaturii, nu impunității și da restaurării democrației și statului de drept. Vă mulțumesc foarte mult! A sido... Da, într-adevăr, țițeiul a fost uh, o sursă de finanțare importantă a uh, acestui regim și cu dolarii obținuți din țiței se cumpără arme, se cumpără și se finanțează toate operațiunile criminale ale acestui regim. Dar nu numai țițeiul, ci și cocaina. Pentru că ceea ce se întâmplă între frontiera dintre Columbia și Venezuela E bine, aici se vorbește despre Brazilia și despre Amazon pentru dar și uh, de Bolivia ar trebui să se vorbească, pentru că este acesta, un, acesta este un triunghi uh, pervers și noi vedem aceste lucruri uh, ca politicieni, însă nu ar trebui să facem acest lucru, ci ar trebui să privim aceste structuri infracționale structuri criminale în ultima distanță pentru că și traficul de substanțe uh, stupefiante finanțează de asemenea aceste operațiuni ale regimului. De asemenea, traficul cu aur și uh, multe alte activități de acest gen uh, De asemenea, uh, traficul care se desfășoară în regiunea Cichitania, toate acestea uh, sunt uh, problematice. De aceea, orice acțiune care permite eliminarea acestor structuri de finanțare care ajută aceste grupări infracționale nu sunt numai de dorit, ci chiar un lucru necesar. De aceea cred că este important ca Uniunea Europeană să caute o cale, poate prin intermediul serviciilor de informații sau o comisie de anchetă, să revizuiască toate aceste operațiuni, pentru că intră și ies din Europa oameni a căror treabă este să spele bani aici. Eu trăiesc în Spania și deputații spanioli știu cum se cumpără imobilele cele mai scumpe din Madrid. De asemenea, același lucru se întâmplă și la Paris și în Italia. Și este rușinoasă maniera în care sunt spălați banii prin achiziția de imobile sau de capodopere artistice. Și fiecare țară ar putea să detecteze cu ușurință acest tip de operațiuni. Trebuie să lucrăm astfel încât să se realizeze anchetele corespunzătoare, pentru că este bine să se detecteze și să se neutralizeze aceste elemente de finanțare care sprijină regimul din Venezuela. Dar nu numai eu, uh, situația din Venezuela, ci și relația care există cu Bolivia, cu Nicaragua, cu Cuba, pentru că vorbim de acest triunghi, un triunghi perfect pentru facilitarea contrabandei cu minerale și droguri. Producția de cocaină este la cel mai ridicat nivel la care a fost vreodată. Și asta pentru că, scăzând prețul țițeiului, cocaina a trecut pe primul loc ca manieră de finanțare. Există cartelurile Există cartelul uh, Los Soles. De ce se cheamă așa? Pentru că generali din Venezuela au un soare pe umăr. Această conversație am uh, avut-o cu un comisar, șef, al centrului de detenție unde mă deținuseră. Timp de patru ani vă puteți da seama la ce nivel de conversație am putut să ajungem. Și ei justifică acest uh, trafic de droguri către Europa, spunând că ar fi o armă în lupta împotriva imperialismului. Și în felul acesta simt o ameliorare a față de vina pe care o resimt distrugând lume și părți ale acestei lumi și trimit uh, cocaină către Europa, considerând că nu este o infracțiune, ci că participă la o luptă, o formă în plus de luptă și de combat politic. Atât de absurdă este situația și în aceeași măsură crudă. Deci, dezmembrarea finanțării este foarte importantă. Și de asemenea a tuturor operațiunilor care se realizează facilitând aceste finanțări. Sally, thank you so much. Mulțumesc foarte mult, domnule Osman, domnule Salef, pentru prezența dumneavoastră astăzi aici. E o zi importantă pentru noi pentru că în această după masă vom vota pentru a alege pe noi laureați ai premiului uh, Saharov. Și arată aceste inițiative importanța premiului. Am reușit să vă eliberăm practic din închisoare și să puteți să vă continuați uh, lupta de apărători ai drepturilor omului. De aceea premiul este atât de important. Dumneavoastră ne arătați foarte bine uh, Uh, și dați măr- uh, depuneți mărturie despre ce se întâmplă în țara dumneavoastră și mai mult decât atât ne dați ceva foarte util, ne furnizați recomandări precise în legătură ce, cu ce se poate face de către noi, Uniunea Europeană, Parlamentul, Comisia noastră pentru a vă ajuta, pentru a promova aceste valori. Vom continua acest dialog și vă mulțumim foarte mult! Thank you. Ladies and gentlemen, I apologize. I know we are almost half an hour. Mă scuz deoarece știu că am întârziat cu jumătate o oră aproape, dar uh, este foarte clar că nu puteam să scurtăm așa prea brusc uh, această dezbatere. Acum vă prezint uh, primul nostru raport din proprie inițiativă. E vorba de raportul anual privind drepturile omului și democrația în lume, raport pe anul 2018. Și de la PPE avem uh, prezentarea acestui raport al doamnei Viseler Lima, drepturile omului reprezintă și acest raport reprezintă o parte importantă din munca noastră. Avem astfel o panoramă a celor petrecute pe anul 2018 și Parlamentul European astfel evaluează și munca în acest domeniu a celorlalte instituții. Raportul prezintă recomandări de politică pentru sau în atenția Comisiei, SAE și guvernelor statelor membre. Vreau să vă infim că, confirm că doamna raportor s-a bazat uh, în munca sa pe acest uh, raport pe uh, ceea ce a pronunțat Consiliul pe 13 mai 2019. Versiunea limba engleză s-a transmis pe 30 septembrie. Data limită pentru amendamente este fixată pe 22 octombrie la 12. Acum uh, dau uh, cuvântul doamnei raportor, doamna Visel Lima și bineînțeles că îi mulțumesc foarte mult pentru eforturi. Mulțumesc foarte mult! Și în primul rând vreau să mulțumesc uh, echipei care m-a ajutat să redactez, să corectez și să finalizez această primă variantă a raportului nostru. Aș dori să vă spun că textul de față se uh, inspiră uh, și din inițiative și rapoarte similare de la ONU și de la Parlamentul nostru. De asemenea, timpul este scurt și atunci aș merge pe structura raportului uh, câte ceva din conținut și apoi, eh, bineînțeles, puteți să ridicați eh, o serie de aspecte. Așadar, primele șapte capitole sunt dedicate textelor provenite de la ONU. Mă scuzați, cred că voi continua în franceză. Mulțumesc foarte mult și mă scuzați, spune doamna Vizeler Lima. Primele șapte capitole preiau din textele de referință ale ONU și ale Uniunii Europene, precum și din planurile de acțiune. Apoi avem uh, documente specifice legate de credințele religioase, dezvoltarea durabilă, planul de acțiune pentru egalitatea de gen apoi uh, tot ce înseamnă violența domestică, violența împotriva femeilor, în ceea ce privește soarta și discriminarea persoanelor cu handicap, de asemenea linii orientative din partea ONU, precum și texte de referință în materie de migrații și refugiați. Mai sunt apoi două capitole care se referă la protecția datelor personale, iar mai apoi lucruri legate de strategie globală, Tribunalul Penal Internațional, ca și, și aici fac o paranteză, mi-a plăcut faptul că raportul din 2018 se referă la cele povești de succes și inițiative de succes, de succes în materie de drepturile omului, mi se pare util să se întâmple așa ceva. Așadar, Apoi, uh, raportul discută despre raportul anual privind democrația și drepturile omului în lume, apoi uh, se menționează premiul Zaharov și, în sfârșit, regulile de procedură și, bineînțeles, uh, raportarea către AFET. Deci asta este structura. pe fond. Se vorbește în primul rând despre declarația, se spunează importanța declarației universale a dreptului om, drepturilor omului și spunează angajamentul nostru în acest sens peste tot în lume. Mai apoi, aceeași declarație universală a drepturilor omului este eh, abordată iar punctele C, D și E vizează acțiunile specifice ale UA. Apoi, se subliniază faptul că noi știm și suntem conștienți de faptul că în momentul în care nu există democrație, este nevoie de o tranziție democratică. Nu este simplu, un astfel de proces nu se întâmplă peste noapte, este nevoie de uh, răbdare. Mai apoi se abordează diferite aspecte în legătură cu chestiunile de gen. Asta ar fi primul capitol. În primul rând, se menționează temerea în legătură cu uh, uh, accentuarea autoritarismului și faptul că democrațiile sunt în pericol pretutindeni în lume. Apoi, în moțiune menționăm că noi uh, suntem pentru valorile democratice și drepturile respective și ne dorim ca țările să își înscrie în uh, vedere uh, aceste, aceste obiective. Lupta trebuie să continue în acest sens. Mai apoi se menționează faptul că avem uh, o serie de situații care decurg din conflictele armate victime, persoane strămutate și așa mai departe. Menționăm că aceste situații uh, împietează asupra umanității sau caracterului uman al relațiilor uh, sociale. Pe asta trebuie să punem accentul în momentul în care abordăm situația de război sau situația de conflict. Apoi, observăm că și multilateralismul este supus unor atacuri în lume, chiar și în țări unde nu ne-am așteptat la așa ceva, țări pe care le considerăm în mod obișnuit democratice și în care considerăm că democrația este sinonimă cu uh, relații internaționale armonioase. Din potrivă, subliniem că Astăzi în lume există o oarecare închidere în sine și o negare a acestor principii ale multilateralismului, care de altfel uh, este un concept foarte important. Mai apoi se subliniază faptul că trebuie să reacționăm atunci când drepturile omului sunt supuse atacurilor și apoi se pune în evidență um, nevoia de a lupta împotriva discriminărilor, de a promova egalitatea de gen, de a combate violența împotriva femeilor și a tinerilor, a tinerelor fete. Următorul punct vizează copiii, apoi cel următorul persoanele cu handicap iar la punctul 9 am introdus o listă care, bineînțeles, nu este și nu poate fi exhaustivă, ea poate fi completată, bineînțeles, o listă așadar pe care figurează, și vă spun în engleză, discriminările, etnicitate, naționalitate, clasă, castă, religie, vârstă, orientare sexuală și așa mai departe. Mai apoi, la punctul 10, se vorbește despre persoanele strămutate cu forța și foarte pe scurt încercăm să vedem care sunt cauzele acestor strămutări. Pot să dau citire acestui pasaj unde încercăm foarte pe scurt să identificăm cauzele. Apoi se vorbește despre dezinformare. O problemă reală care pune în pericol democrația. Vient ensuite euh, nos actions. Mai apoi urmează acțiunile noastre, ceea ce ar trebui să facem. Și sunt reluate aici din nou diferitele puncte, titlul fiind eficientizarea politicilor euh, UE în materie de drepturi ale omului de la punctul 12 la punctul 15 se vorbește în mod foarte uh, detaliat de acest lucru, foarte concret, includerea unei dimensiuni internaționale în toate politicile europene. Deci, practic, nu trebuie să uităm despre drepturile, de drepturile omului în uh, politicile pe care le formulăm în materie de uh, internetului pe care le formulăm. Dacă va trebui, îmi rezum intervenția, trec mai departe. Am să reiau, de fapt, lucrurile pe care le-am subliniat. La punctul 13 avem uh, capitolul comerț, avem pentru punctul 14 toate sferele politice și economice și la 15 se subliniază încă o dată eforturile care au fost depuse de, uh, de reprezentantul special uh, pentru drepturile omului al UE. Mai departe. Și um, revin la engleză, dacă îmi permiteți, pentru a fi mai rapidă. Următoarea parte a textului prezintă acțiuni mai specifice pentru protejarea și promovarea diplomului și a democrației. Și uh, titlul a fost ales uh, astfel încât să fie ușor uh, să, fi, să, să, să, să, să scoată în evidență probleme pe care le-am punctat. Primul alineat se referă la uh, spațiul pentru uh, democrația participativă. Uh, responsabilitatea mai apoi și încă drepturilor omului, apoi problema impunității și am văzut cât este de importantă această chestiune tocmai adineauri prin intervențiile laureaților premiului Sakharov, iar uh, la punctul alineatul 18 se face referire la uh, Curtea Penală Internațională. precum și la necesitatea de a se găsi metode de a le permite cetățenilor să uh, aibă acces la justiția și remediile disponibile la internațional. La alineatul 19 se face referire la lista Magnitsky, mai apoi se subliniază rolul valoros al uh, apărătorilor drepturilor omului, la 21, egalitatea de gen, 22, drepturile copilului, 23, drepturile persoanelor cu dizabilități, 24, libertatea de cult și uh, credință. Tocmai mă apropii de, de sfârșit, drepturile omului, mai apoi două alineate uh, referitoare la faptul că activitățile toate companiilor trebuie să fie conforme cu standardele în materie de drepturi ale omului și se face referire la principiile directoare ale ONU în materie de drepturi ale omului. 26. Se ia act de sistemul de preferință GSP Plus și următorul titlu este Noile tehnologii și uh, drepturile omului, fiind făcut referire la supravegherea în masă, la dezinformare și știrile false. Următorul alineat, migranți și refugiați, se face referire la nevoia de a se trata cauzele de la baza fluxurilor migratorii, n-am să dau exemple, și se face referire la agenda ONU din 2013. Următorul alineat face referire la sprijinul democratic, se uh, subliniază faptul că UE trebuie să continue promovarea democratizării și uh, se axează asupra implicării UE în promovarea de către UE a democrației și respectării drepturilor omului și a libertăților individuale. Următorul paragraf se referă la sprijinul continuu UE pentru procese electorale. Uh, mai rapid decât atât nu puteam să fac această prezentare. Mulțumim foarte mult! Mulțumim pentru acest raport uh, foarte exhaustiv. Am să dau cuvântul raportorilor noștri din umbră. Uh, întâi și întâi uh, S&D. Mulțumesc foarte mult. Condivid o gran parte. O să fiu foarte succint. Împărtășesc uh, mare parte din uh, observațiile făcute de doamna raportor. Vom continua cu ceilalți raportori din umbră acest proces. Înainte de a intra în discuția pe fond, vreau să spun că și acest an uh, vom avea o abordare foarte tardivă, cu doi ani a raportului nostru anual, care subminează propria noastră credibilitate. Pe de o parte au fost, da, alegerile europene, pe de altă parte și Consiliul, dar și noi am adoptat foarte cu întârziere acest raport. Și aș dori ca de la noi, de la Comisia DROA, să se dea un imbold către comisie, către alte comisii specialitate, Uh, pentru ca să avem uh, o adoptare mult mai rapidă a raportului anual, de exemplu în primăvara anului următor, anului uh, vizat, pentru, încă o dată, credibilitatea noastră. În ce privește raportul sau proiectul de raport, mi se pare o bună bază de plecare și doamna raportor ne-a spus mai multe despre o serie de elemente, mai cu seamă mă satisfacă uh, Uh, lucruri uh, legate de clauze de salvgardare a raportelor a uh, acordurilor comerciale, deci dependent de situația drepturilor omului. Și anul trecut noi am avut o moțiune în care am subliniat uh, Uh, faptul că nu trebuie să existe impunitate când vine vorba de pedepsirea delictelor um, de încălcare a drepturilor omului și mai departe. Iată de ce am mai spus că trebuie să avem un adevărat instrument european în lupta împotriva imunit- uh, menținerii impunității și Deși raportul se dorește a fi unul sintetic, vreau să spun că sunt niște lucruri care trebuie elaborate, vom depune amendamente uh, în acest sens. În primul rând, drepturile persoanelor LGBTI, uh, apoi uh, drepturile persoanelor uh, dispersate în uh, lume, apatrizi, apoi de asemenea, să se consolideze trimiterile legate de politica de migrație. Doamna raportor face asta, într-adevăr, dar aș sublinia, pentru că aceasta este adevărata provocare a vremurilor noastre. Pe celelalte subiecte, după cum spuneam, voi pregăti amendamente în numele socialiștilor. Și, în sfârșit, cu asta mă opresc, pentru că știu că trebuie să fiu foarte scurt pot să spun că raportul acesta reprezintă unul dintre cele mai importante instrumente în acest uh, domeniu pentru Uniunea Europeană, ocazia pentru a trimite un uh, mesaj important în acest sens din partea Europei către lumea întreagă. Trebuie să jucăm un rol mai puternic, mobilizând toate instrumentele la dispoziție pentru a, importa, pentru a arăta importanța, prevalența acestor drepturi umane peste tot în lume, în uh, celelalte politici uh, transversale, economică, comercială și așa mai departe, dar și a migrației, o mare provocare a secolului nostru. Astfel, Uniunea Europeană își poate consolida rolul și își poate garanta o prezență în lume ca și Uniune mai puternică și mai hotărâtă ca oricând. Vă mulțumesc foarte mult! Grazie, signore Cozzolino. Mulțumim, domnule Cozzolino. Nu-l văd pe domnul Gerenț. Există și altcineva din partea Renew Europe care vrea să ia cuvântul. Atunci am să dau cuvântul uh, din partea verzilor doamna, doamnei Hannah Neumann. Mulțumesc. Întâi și întâi vreau să îi mulțumesc lui Isabel și grupului uh, PP pentru acest proiect de aviz și sunt de acord cu ceea ce spunea domnul Coțolino în ceea ce privește uh, timpul potrivit la care sosește acest raport. Vom găsi poate soluții pentru anul viitor. Noi, din cadrul verzilor, considerăm că este o bază excelentă acest raport pentru uh, un raport final cuprinzător și definitiv și suntem uh, de acord cu principalele puncte de vedere subliniate în raport. Vom uh, transmite câteva amendamente, nu vine ca o surpriză pentru nimănui, în mai multe domenii, în speță, vrem să extindem, vrem să ne referim la elementele care se referă la politicile în materie de drepturile omului, să facem amendamente cu privire la planul de acțiune în materie de drepturile omului, Um, inclusiv noul ales reprezentant în materie de drepturile omului UE și delegațiile UE de promovare a drepturilor omului în um, munca de zi cu zi. Um, alte chestiuni pe care le considerăm importante se referă la popoarele indigene și de drepturilor ecologice și, de asemenea, legislația umanitară internațională, corelația între supravegherea de masă și drepturile omului. Luând toate acestea în calcul, suntem nerăbdători să purtăm discuții pe marginea acestui raport și încurajăm societatea civilă și organizațiile de resort să ia legătura cu noi în ceea ce privește uh, poziția lor pe marginea proiectului de raport, termenul limită fiind 22 octombrie, cum spuneați, ar fi bine să puteți lua legătura cu noi înainte de acest termen limită, întrucât Există și anumite procese interne care uh, funcționează în paralel procesului de consultare. Până la urmă, cred că, credem că ne va lua mai multă vreme să adoptăm raportul, însă mulțumim pentru acest proiect de raport ambițios, Izabel. Mulțumim, domnul Neumann. Nu îl văd pe domnul Karski de la ECR. Vrea altcineva oare să ia cuvântul în numele acestui grup politic? În caz contrar, îi voi da cuvântul, i-aș da cuvântul lui domnului Crespo, însă nici pe domnul nu-l văd. Există altcineva din partea GUE care vrea să ia cuvântul? Foarte bine, în cazul acesta, iată, am economisit puțin de uh, timp de la idee. Cineva? Alți membri care doresc să ia cuvântul există? În cazul acesta am să dau uh, cuvântul reprezentantului SEAE, doamnei Luiza Richard Rage. Mulțumesc întâi și întâi raportoarei pentru acest raport foarte util și vreau să profit de această ocazie pentru a face câteva comentarii cu privire la chestiunile la care face referire raportul și să răspund la anumite întrebări care au fost punctate. Raportul anual al Parlamentului European, cum se spune, uh, se bazează pe raportul uh, anual adoptat de Consiliul uh, PESC în privința adoptării acestui raport latin, cum spunea domnul Coțorin, ați făcut referire la... Con due ani di ritardo. La faptul că s-a întârziat cu doi ani uh, publicarea acestui raport. De fapt, pot să vă spun că noi suntem destul de mulțumiți pentru că anul acesta am reușit totuși să adoptăm de către Consiliul Afaceri Externe pe 13 mai acest uh, raport, tocmai în primăvară, așa cum ați menționat și dumneavoastră, deci în primăvara anului care urmează mm, anului evocat în raport. Noi uh, propunem ca și pe viitor să avem aceeași uh, formulă și ne angajăm ca, într-adevăr, raportul pentru anul 2019 să fie publicat, așadar, în primăvara anului 2020. E, uh... În ceea ce privește diferitele puncte care au fost subliniate de către raport și, de asemenea, la care au făcut referire membrii antevorbitori, sprijinim cu tărie apelul de includere a drepturilor omului în ansamblul politicilor, precum și apelul de a se include drepturile omului nu doar Uh, în discuțiile cu uh, terți, cu părțile terțe în dialogul pe marginea drepturilor omului, dar și în discuțiile uh, politice, economice, în orice formă de cooperare pe care o avem cu partenerii din țările terțe. În ceea ce privește aspectul impunității și în ceea ce privește Curtea Penală Internațională, vreau să reafirm faptul că Curtea Penală Internațională este o piatră de temelie a justiției internaționale și sistemului aferent. Avem demersuri uh, periodice de universalizare a statutului acesteia și promovăm Curtea Penală Internațională în dialogurile pe marginea drepturilor omului și în uh, relațiile bilaterale cu țările terțe și, de asemenea, negociem uh, clauze aferente ICC în acordurile bilaterale sunteți la curent și cu faptul că mandatul uh, nu, reprezentantului UE în materie de Omului, este actualmente mai uh, extins și se referă în speță asupra justiției penale internaționale și uh, a dreptului militar internațional. În privința apărătorilor drepturilor omului, a fost înaintată o propunere concretă în cadrul raportului cu referire la facilitarea emiterii vizelor uh, Asta face parte din liniile noastre directoare cu privire la apărătorii drepturilor omului, care a fost revizuit în, revizit în 2008 și, um, 18, pardon, și care se axează asupra emiterii vizelor mm, temporare și a adăposturilor temporare în statele membre ale UE, aspecte care au să fie adoptate și au fost analizate cu atenție în anumite state membre. Referitor la drepturile copiilor și am să urmez structura raportului, s-a făcut în mod aparte referire la posibilitatea de a se organiza o conferință cu privire la dreptul copiilor în medii din medii fragile. Dezbatem această posibilitate cu Parlamentul European, precum și cu colegii de la Comisie. Va trebui să pricepem cadrul uh, concret al acestei uh, inițiative, însă v-aș aminti și faptul că există discuții speciale dedicate drepturilor copilor în foruri de ordin uh, multilateral și, de asemenea, o dezbatere de o zi întreagă în cadrul Consiliului uh, pentru drepturile omului. Inițiativa inițiativă a fost uh, de asemenea adoptată în uh, uh, Comitetul Resort din New York. Actualmente avem o comisie globală cu drepturile copilului care se axează în speță asupra copiilor fără îngrijire parentală. Există de asemenea un eveniment de trei zile organizat de către comisie cu privire la drepturile copilului. Va trebui să vedem cum vor veni aceste evenimente în completarea inițiativelor în curs referitor la referirea făcută la libertatea uh, confesională și a cultelor, se face referire la o platformă care ar permite societății civile, precum și liderilor religioși, să interacționeze. Și vreau să vă amintesc în acest sens conferința publică cu privire la religie și societate, la inițiativa specifică uh, de înaltul reprezentant Mogherini în 16 septembrie și care constituie un răspuns la cererea formulată de către raport, din punctul meu de vedere. Vreau de asemenea să vă amintesc existența procesului de la Istanbul. Următorul eveniment al acestuia va avea loc în noiembrie. În ceea ce privește noile tehnologii și drepturile omului, sunt de acord cu importanța de a acorda mai multă atenție acestor uh, provocări emergente și, de asemenea, noilor oportunități care se prezintă uh, nouă, vom uh, analiza această sferă îndeaproape în cadrul activităților noastre și în pregătirea noului plan de acțiune în privința drepturilor omului și a democrației, la care doamna Neumann a făcut la rândul său referire. În ceea ce privește popoarele autohtone și uh, referire la mediu, pe care domnul le-a făcut. În raport s-a indicat că Parlamentul European a organizat pentru prima oară o săptămână dedicată drepturilor omului. Era de asemenea și cea de-a 17 aniversare a Declarației Universale a Drepturilor Omului. A fost reunită a fost reunite reprezentația unor foruri și ONG-urilor din lumea întreagă. Forumul uh, ONG-urilor din decembrie anul acesta va fi dedicat mediului și apărătorilor drepturilor omului. Am discutat despre acest lucru cu mai mulți dintre colegii uh, din Parlamentul European și ne bazăm pe implicarea dumneavoastră. Uh, de asemenea, iată, deci, o axare concretă a activităților noastre este fără și poate nouă activitate și în privința apărătorului drepturilor omului. Subiectul este unul, uh, desigur, spinos. Va trebui să cont, ținem cont că cei mai atacați dintre apărători de omului sunt cei care uh, lucrează în domeniul acapărării de terenuri și în domeniul ecologic. Astea fiind zise, vreau să vă indic că suntem disponibili să purtăm uh, discuții uh, Uh, cu dumneavoastră ori de câte ori veți uh, solicita acest lucru și salutăm uh, adoptarea la anul sperăm a raportului. Mulțumim. Există și un reprezentant din partea Comisiei. În caz contrar, am să dau cuvântul doamnei Wiesler pentru a-și formula remarcile de încheiere. Vreau doar să vă spun că vă mulțumesc foarte mult pentru contribuțiile dumneavoastră. Proiectul are doar paginile pe care le-ați văzut, iar asta se datorează cadrului pe care l-am utilizat uh, în redactarea acestui prim raport. Iată motivul pentru care uh, raportul are lungimea pe care ați văzut-o, admite la fi mai stufos. Aștept cu nerăbdare să colaborez cu toți cei care vor dori să contribuie, sunt încrezătoare că raportul acesta va fi încununat de succes. Mulțumesc foarte mult tuturor! Mulțumim și noi, mulțumim și uh, pentru această prezentare succintă. Mă bucur că am terminat la timp. Vă mulțumesc pentru atenție și pentru prezența dumneavoastră la uh, această ședință emoționantă din punctul meu de vedere. Urmează o ședință uh, cu ușile închise, deci am să rog uh, toți cei care nu sunt membri ai grupului să ne părăsească ai comisiei.